doresc asta. Mulțumesc tuturor! Mulțumim! Această dezbatere s-a închis. Vom vota mâine la 11.30. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Manca, rectificarea estimărilor Parlamentului pentru bugetul 2010 și dau cuvântul în primul rând raportorului nostru, domnul Manca, pentru patru minute. Vă rog. Aveți cuvântul. Vážená pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Știm că doar printr-un efort comun la nivel european vom putea să facem față celor mai mari provocări din secolul 20, precum schimbările climatice, lipsa materiilor prime și așa mai departe. Globalizarea economică, amenințări legate de securitate, printre altele. Pentru a face față unor astfel de probleme, Europa trebuie să aibă instrumente disponibile, eficiente și cuprinzătoare, care sunt disponibile prin tratatul de la Lisabona. În septembrie anul trecut am aprobat bugetul instituției pentru 2010 și în urma implementării tratatului de la Lisabona sau din această cauză nu am terminat munca bugetară care va continua până în aprilie. Suntem în prima fază a aplicării tratatului și de la bun început Uniunea Europeană trebuie să dispună de resurse suficiente pentru a implementa noile politici. Tratatul de la Lisabona va avea și un efect direct și un efect indirect asupra serviciilor Parlamentului European și altor instituții. În ceea ce privește Parlamentul European, tratatul va aduce o extindere a codeciziei ca procedură și se va aplica în urma acestui lucru, codecizia se va aplica la 95% din um, decizii. E vorba de agricultură, pescuit, cercetare, fonduri structurale se va extinde și aplicarea majorității calificate în Consiliu ca procedură și acest lucru va avea un impact semnificativ asupra activității Parlamentului European. Vom avea nevoie de o consolidare a administrației noastre și bugetul rectificativ este menită în a asigura că noi putem să ne exercităm funcția administrativă în baza tratatului de la Lisabona. Vă reamintesc că în 1988 chiar noi ne-am uh, impus limita nevoilor noastre 20% din toate cheltuielile administrative, adică și în 2006, în timpul negocierilor pe cadrul multianual 2007-2013, Parlamentul European a aprobat un nivel de cheltuieli, acest nivel de cheltuieli ca fiind maxim. Din 2006, cheltuielile Parlamentului European au crescut din cauza statutului membrilor, spre exemplu, În ciuda tuturor faptelor sus menționate, statutul membrilor, după cum spuneam, și tratatul care tocmai a intrat în vigoare, acestea nu au fost luate în vigoare în, această, în acest calcul legat de limita de 20%. Comisia Bugi a insistat totuși ca plafonul să nu depășească limita de 20% și am reușit când vom crea bugetul pentru 2011, trebuie să avem un nou algoritm și să-l susținem uh, ca idee. Pentru a avea durabilitate bugetară, trebuie să o bazăm pe nevoi reale, nu pe baza unor indicatori de inflație. Trecem la vorbitorii din partea grupurilor politice. Domnul Fernandez, în primul rând, din partea PPE, pentru două minute președinte, colegi. Acest buget rectificativ uh, este adus de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, care aduce noi competențe și noi responsabilități. Iată de ce avem nevoie de mijloace adecvate pentru a fi la înălțimea acestei noi provocări. Aș dori să subliniez faptul că cetățenii europeni Uh, cer uh, activitate legislativă de excelență din partea Parlamentului European. Iată de ce este uh, important ca deputații, comise și grupurile politice să aibă la dispoziție mijloacele necesare. Normele legale, bugetare și de bună disciplină financiară sunt incluse în acest buget rectific rectificativ. Suntem de părere că rigoarea bugetară și economisirea trebuie să fie tot timpul uh, prezente aici, mai mult ca întotdeauna cetățenii europeni așteaptă aceste lucruri în ceea ce privește exercițiul bugetar. Iată de ce vreau să subliniez din nou importanța uh, elaborării unui buget care să aducă mai multă transparență și mai multă rigoare și solicităm în egală măsură informații cât mai curând cu putință privind um, cheltuielile fixe reale ale Parlamentului European. Este nevoie de o planificare pe termen lung a politicii imobiliare, astfel încât să se asigure durabilitatea bugetară. S-a redus rezerva pentru clădiri la, cu 4 milioane de euro, iar nivelul total al bugetului reprezintă 19,9% din um, rubrica, din um, Eh, linia bugetară inițială 5 care a fost ehm, adoptată în prima lectură. Cu siguranță aceste mijloace ne ajută să eh, fim la înălțimea așteptărilor cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Din partea socialdemocraților, domnul Farm. Ordförande, kolleger, den här doamnă președinte, stimați colegi, acest buget de amendare are o natură practică. Schimbă uh, modul de lucru al Parlamentului după intrarea în vigoare a uh, tratatului de la Lisabona. Însă avem un acord deja de 20 de ani în legătură cu cele 20%, procentele de 20% din titlul 5. Uh, depășim această cifră din motive tehnice, nu din cauza unei politici. În anul 2011, marja va fi depășită, de asemenea, dacă nu reducem anumite cheltuieli. Și avem un motiv pentru a depăși cifra de 20%, pentru că uh, cheltuielile noastre au crezut, crescut mai mult decât cele ale altor instituții. Trebuie să Eh, ținem cont de faptul că multe state membre sunt eh, supuse unor, unor presiuni de a-și reduce personalul și salariile. Noi nu putem să continuăm să extindem administrația comunitară în același timp. În al doilea rând, trebuie să ținem cont de faptul că colaborăm cu celelalte instituții. În 1988 am avut o regulă autoimpusă că dacă uh, Uh, depășim cifra de 20%, o vom face doar în consultări cu Consiliul. Avem acum în fața noastră consultări dificile în legătură cu Serviciul de Acțiuni Externe și alte probleme. Eu aș vota pentru uh, acest buget, dar cu un uh, avertisment pentru viitor. Domnul Alvaro se pare că nu este aici. Dau cuvântul doamnei Vertman un minut și jumătate ca membru neafiliat. Mulțumesc, dragi colegi. Tratatul de la Lisabona consolidează întreaga Uniune Europeană. Oferă mai multă forță cetățenilor europeni, consolidând rolul Parlamentului European. Consolidarea rolului Parlamentului European înseamnă însă că trebuie să ne asumăm mai multe responsabilități și fiecare membru trebuie să-și îndeplinească această nouă sarcină cu multă conștiință și menționez conceptul cheie de excelență legislativă. Modificarea bugetului se bazează pe îndeplinirea anumitor condiții. Trecem prin criză, trebuie să avem grijă de resursele noastre financiare. Ca membri ai Parlamentului European trebuie să depunem o muncă legislativă cât mai bună. Această cerință trebuie să fie satisfăcută ca atare. Mulțumesc, vorbitorii individuali. Începem cu domnul Gariga Poledo. Două minute, vă rog. Gracias, eh, presidenta. Prueba de la, de la confianza de los diputados. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Deputații acestui parlament au încredere în membrii Comisiei Buget și votează o creștere considerabilă a alocației secretariale a membrilor. Uh, eu sunt unul dintre acești reprezentanți. Avem doi coordonatori din grupul socialiști și din grupul PPE și putem confirma că suntem de acord cu această creștere a bugetului. nu se încalcă în niciun fel regulile pe care ni le-am fixat. Parlamentul European este o instituție foarte specială, după cum au spus și colegii mei. În Suedia sau în Spania, dacă am uh, uh, dacă s-ar mulți numărul de regiuni și numărul de funcții, ar trebui să crească și bugetul Parlamentului. Și același lucru se întâmplă și în Parlamentul European. De aceea votăm acest, această amendare a bugetului. Bineînțeles, trebuie să rămânem sustenabili și trebuie să vorbim în serios de către uh, politica uh, de personal politica imobilelor noastre. Toate aceste lucruri trebuie să devină eficiente și durabile. Biroul Parlamentului și Comisia Bugete nu au fost de acord în legătură cu câteva puncte. Unii dintre noi vorbim despre un realism bugetar și despre austeritate, însă cred că acordul a fost unul bun și voi putea să-l votez mâine. Domnul Von, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vorbesc în numele grupului Social-Democrație și uh, vă dați seama că avem nevoie de resurse suplimentare după tratatul de la Lisabona, însă um, momentul și finanțarea nu sunt tocmai potrivite, sau au vorbit despre ele aici. Să mai pun și alte probleme, cum ar fi dacă avem resurse de, de personal suplimentare, um, care este baza acestora. Uh, dacă există o astfel de bază, ar trebui să o primim. Uh, apoi uh, vom avea personal suplimentar pentru secretariat, ar trebui să primim și această informație. Sunt de părere că dacă acceptăm um, majorarea indemnizației pentru asistenți cu 1500 de euro pe lună ar trebui să analizăm și alte aspecte. Trebuie să ni se prezinte și costurile globale. Această decizie va fi foarte grea pentru membrii mâine. Întotdeauna este controversat uh, majorarea resurselor, dar dacă ni s-ar da toate informațiile pe care le-am cerut noi, decizia de mâine ar putea să fie ușurată pentru membrii acestui Parlament. Mulțumesc, domnul Gebrandi, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dată fiind ora întârziată, ar putea crede că propriul nostru buget nu poate fi văzut la lumina zilei. În mod clar, tratatul de la Lisabona ne dă mai multe obligații, mai multe puteri și mai multă muncă. Dar înseamnă asta că avem nevoie de mai mult personal peste tot, pentru comisii, pentru grupuri, pentru membrii individuale. Eu am dubii în legătură cu acest lucru. Cred că dacă vom fi mai, am fi mai eficienți, atunci am putea să rămânem în bugetul actual. Se pare că există mai mulți pași care trebuie luați. Nu vrem să se ia un pas în acest an și să aibă loc o creștere suplimentară anul viitor. Grupul meu se împotrivește acestui lucru. Uh, o creștere unică atunci când vorbim despre Lisabona este ok, dar să nu avem o altă uh, majorare anul viitor sau după încă un an. Domnul Marinescu, două minute doamnă președintă excelența legislativă este o prioritate a parlamentului și există necesitatea de a oferi deputaților comisiilor și grupurilor politice mijloacele adecvate pentru realizarea acesteia. noile cheltuieli administrative cauzate de implementarea prevederilor tratatului de la lisabona sunt uh, incluse acum în bugetul parlamentului în plus în cadrul raportului este accentuată și importanța rolului legislativ extins al parlamentului și în consecință necesitatea unor mijloace financiare suplimentare pentru îndeplinirea acestui scop. sunt necesare acțiuni concrete pentru a asigura stabilitatea bugetară prin elaborarea unei politici bugetare cu punct de plecare zero precum și o planificare pe termen lung de satisfacere a cerințelor parlamentului în ceea ce privește politica imobiliară consider că referința globală pentru bugetul parlamentului ar trebui să fie în continuare programarea inițială din cadrul financiar multianual pentru a asigura apărarea intereselor sale și în același timp pentru a menține disciplina uh, bugetară. concomitent cred că este necesară menținerea tradiționalei limite de douăzeci și țin să salut că s a ajuns la un consens pentru a nu depăși această limită în cazul de față susțin și ideea potrivit căreia ar trebui întreprinse acțiuni care vizează asigurarea durabilității bugetare în următorii ani reafirmând totodată importanța elaborării unei politici bugetare care să garanteze o mai mare rigurozitate. în același timp cred că este nevoie de transparență și deci de furnizarea unor informații clare cu privire la cuantumul global al cheltuielilor fixe din bugetul parlamentului european. mulțumesc. Mulțumesc. acum trecem la ultima procedură a intervențiilor spontane, un sing- o singură intervenție a domnului Rübig. Herzlichen Dank, äh, Frau Präsidentin. Äh, ich möchte zum Vă mulțumesc, doamna președinte. Ca un fel de concluzie a acestei dezbatere, aș spune că Parlamentul European are un comportament foarte responsabil și aș dori să Mulțumesc biroului că a găsit posibilitatea de a respecta plafonul de 20%. Este un lucru foarte important pentru noi în aceste timpuri de criză economică. Trebuie să fim foarte atenți la felul cum folosim banii contribuabililor. Uh, în ceea ce privește uh, munca de parlamentar, cele 4 milioane pentru politica imobiliară, nu trebuie să ne împiedice să folosim creditele disponibile deja. Trebuie să fim uh, cât mai eficienți posibil pentru cetățeni. Iar acum are cuvântul raportorul domnul Manca. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Acum aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și care și-au manifest, care și-au exprimat contribuțiile și observațiile lor. Vă reamintesc că în bugetul 2010 am inclus unele măsuri sistemice pentru a genera economii și pentru a reduce presiunea asupra plafonelor noastre. În octombrie, în timpul procedurii de conciliere, am hotărât ca Parlamentul European va face obiectul unui audit de organizare pentru a vedea dacă folosim fondurile pe care le avem la dispoziție în mod adecvat. Constatările acestea le vom folosi pentru a spori eficiența și pentru a lua măsuri în acest sens. Există rezerve în ceea ce privește folosirea interpretării sau în Um, desfășura activitățile de la, noastre de la distanță Trebuie să vedem cum putem folosi capacitățile pe care le avem la dispoziție, nu neapărat în uh, regimul lingvistic, dar și în ceea ce privește folosirea uh, xeroxurilor și așa mai departe. Cred că um, prin strategia pe termen mediu, în ceea ce privește clădirile, Uh, vom um, uh, înregistra și aici progrese. Uh, sperăm să, să primim această strategie cât mai curând cu putință în următoarele zile. Vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare, pentru cooperarea de care ați dat dovadă. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Se închide dezbaterea. Votul va avea loc mâine la 11.30. Următoarea ședință are loc mâine de la ora 9 dimineața până la ora 1. Uh, ordinea de zi a fost publicată pe site-ul Parlamentului European. Vă mulțumesc